un, um, imunitatea unor colegi din uh, Polonia, respectiv Austria. Aceste dorințe exprimate de autoritățile respective au fost trimise Comisiei Jurii. Domnul Albertini a cerut uh, protejarea imunității sale com conform aliniatului 3 din regulile de procedură, 3 din regulile de procedură. Ei bine, Comisia Jurii se va ocupa de această solicitare. De asemenea, în cadrul comisiilor s-au uh, cerut uh, noi numiri. Acestea vă vor, uh, aceste cerințe vă vor parveni, iar dacă până la finele ședinței plenare nu există obiecții, atunci